Bien, chers collègues, euh, mesdames et messieurs. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, bună dimineața. Vă rog să luați loc. Domnul Rondos, care va interveni în cursul dimineții, mi se va alătura în câteva minute. Da, chiar în această dimineață se întoarce din regiunea Cornul Africii și îl așteptăm alături de noi. Trebuie să sosească dintr-un moment în altul. Între timp, dacă nu aveți observați în marginea procesului verbal al întâlnirii noastre de pe 25 ianuarie, considerăm adoptată. Vă reamintesc în cursul după amiezii, împreună cu Comisia AFET, avem o reuniune cu Lady Ashton. Această reuniune va avea loc în hemiciclu. Este un schimb de opinii în ce privește politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Aștept ca și ceilalți colegi să ni se alăture. Știți că Ultimele 10 zile au fost marcate în Franța, în special, de evenimente tragice și asasinarea a șapte persoane, trei militari și patru membri ai comunității uh, evreiești la Toulouse, cursul zile de ieri, o crimă odioasă uh, care a ucis și trei copii. Aș dori să acordăm un minut de reculegere în memoria acestor victime. Și vă aș ruga să o facem chiar acum. Mulțumesc! Merci en attendant. Vă mulțumesc. Așteptându-l pe domnul Rondos, permiteți-mi să fac o scurtă introducere a ședinței noastre de astăzi. Dosarul pe care îl analizăm tinde să devină punctul culminant al politicii de externe și de securitate comună. E vorba de cornul Africii. Multe activități, multe acțiuni sunt derulate acolo. Îndeoseb operațiunea Atalanta, lansată la finele lui 2008. Acesta este un succes unanim recunoscut, o misiune care a evoluat în timp. Modurile operaționale au devenit tot mai sofisticate. Am reflectat la prelungiri posibile cu alte operațiuni în special cu uh, personal armat pe nave. În orice caz, s-a constatat o ameliorare sensibilă, chiar din punct de vedere statistic, al uh, fenomenului de pirateriei în largul coastelor somaliene. Îl vom uh, asculta și pe domnul contraamiral Poț, cursul dimineții, care ne va explica într-adevăr care este uh, stadiul acestor operațiuni. Subcomisia noastră are și o delegație care s-a deplasat la fața locului anul trecut. Este un dosar urmărit îndeaproape de mulți deputați. În plenara de la Strasburg de săptămâna trecută a existat o dezbatere în marginea pirateriei maritime. Altfel spus, acest subiect uh, este pe lista priorităților Uniunii Europene și dorim să însoțim acest angajament foarte puternic al Uniunii Europene și noi în comisia noastră. L-am mai primit în mijlocul nostru pe domnul Rondos ca reprezentant special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii și anul trecut, la numirea sa, dânsul a fost prezent și la conferința de la Londra, de la sfârșitul lunii februarie 2012, referitoare la Somalia. Foarte mulți actori uh, implicați au fost uh, prezenți la această conferință deosebit de importantă și toată lumea a putut constata uh, care a fost rolul Uniunii Europene. Domnul Rondos a fost, deci, prezent la această conferință și a putut uh, lua o serie întreagă de angajamente susținute și de Lady Ashton. Eforturile noastre sunt constante pentru a uh, controla în măsura posibilului situația din Somalia și ca pe termen lung să putem eradica pirateria din această uh, zonă, să susținem autoritățile uh, somaliene. Acest dosar, ca atare, rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană. O altă misiune a fost lansată, ATR, o misiune de formare a soldaților somalieni, misiune care se derulează în Uganda, EUTM. Anul trecut, rezultatele obținute au fost încurajatoare și uh, raportul obținut a permis elaborarea unui nou mandat mai țintit. Rezultatele concordau de asemenea cu obiectivele politice, tocmai în scopul de a ameliora eficacitatea acest, acestor acțiuni. Cornul Africii este un teatru prioritar pentru exprimarea uh, politicii de securitate și apărare comune vă propun să începem cu domnul Amiral Pot, în așteptarea domnului Rondos. El ne va vorbi despre EUNAFOR, care sunt rezultatele și evoluțiile acțiunilor împotriva de combatere a pirateriei în zonă. Mulțumesc! Uh, chairman. Domnule președinte, domnilor și domnilor, E o mare plăcere pentru mine să mă găsesc astăzi aici, aici să mă adresez dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o mi dați de a vă informa privind operațiunea Atalanta și viitorul acesteia. O să vă dau deci date proaspete legate de această operațiune și desfășurarea ei uh, pe anul 2012. Acum, pe anul 2012, pot să vă spun că acesta a fost un an uh, marcat de două tendințe diferite. Până în luna mai, 28 de nave au suferit atacurile piraților în Oceanul Indian, în largul, largul Somaliei. Însă, în a doua jumătate a anului, numai trei nave au fost atacate. Deci, dacă am fi vorbit aici, în luna martie anului trecut, am fi spus că um, mai mult de 30 de vase au fost uh, atacate și sute de ostateci luați. Astăzi însă vorbim de alte cifre. Deci, vedem o schimbare foarte mare și care sunt cauzele? Mai mulți factori. În primul rând, creșterea Uh, sau mai bine zis, adoptarea intensificată a unor bune practici de gestionare uh, la nivelul uh, operatorilor de nave. Din cel ce mai multe nave sunt echipate cu echipamente speciale de protecție și e vorba deja deci măsuri de autoapărare. Unele dintre vase însă nu le iau. De asemenea, există și echipe de securitate și siguranță private care sunt uh, contractate de acești uh, proprietari de vase și multe dintre ele reușesc să descurajeze atacurile piraților. Și ei pot să ne contacteze sau să contacteze uh, partea militară și apoi să se intervină în mod rapid. În ultimii ani, de când am lansat această operație, une, am învățat mai multe, am tras mai multe învățăminte și știm mai bine despre cum, cum să reacționăm. Anul trecut am introdus și uh, reguli mai puternice de angajament, iar din anul acesta, luna ianuarie, împreună cu NATO și cu forțele aliate maritime, am reușit să descurajăm mai multe atacuri de pirați, mult mai multe decât cele două pe care le-am, uh, să zicem, împiedicat anul trecut. O altă problemă, poate mai delicată, este legată de guvernanța uh, de pe teritoriul Somaliei și mai ales uh, controlul acestei asupra apelor teritoriale proprii. Este clar că din ce în ce mai mult guvernul uh, sau autoritățile, dar și uh, clanurile locale încep să se implice uh, și să facă ceva și asta descurajează pirații. Deci, ce putem să spunem în acest moment legat de acest fenomen? După anul re- record în care s-au cerut foarte multe răscumpărări, um, puteam să spunem că pirații au uh, foarte mulți bani, dar foarte puține bunuri la dispoziție. Apoi va începe sezonul ploilor și va dura până în luna iulie în această regiune a Oceanului Indian și aceasta va îngreuna operațiunile piraților. Noi considerăm că în timpul sezonului ploios, probabil că ei vor fi descurajați să acționeze și, uh, și resursele lor vor diminua în consecință. Totuși, vreau să vă spun că contextul strategic încă nu s-a modificat în mod semnificativ. Potențialul pentru piraterie încă mai există din cauza lipsei de guvernanță la coastă și offshore, iar modul operandi al acestor pirați ne arată că ei încă se pot adapta și pot să ne surprindă și deci operațiunile de piraterie pot să continuă. Două concluzii din această operațiune din partea mea. În primul rând, acum este momentul să exercităm presiune și mai mare asupra piraților și a doua concluzie, a venit momentul să cooperăm mai bine cu somalienii și cu reprezentanții acestora și cred că trebuie să avem o abordare globală. Acum, cum să exercităm mai multă presiune asupra piraților? Acest model de afacere al piraților, vă aduceți aminte, este vorba de acte economice sau infracțiuni uh, penale uh, și putem să înțelegem cum funcționează ei atacuri, investiții, pregătirea unui atac pe coastă, Apoi, după ce fac acest jaf, se întorc uh, la nave și apoi trebuie să uh, disemineze fondurile pe care le-au uh, acaparat, unele dintre ele fiind reinvestite în această afacere. Din punct de vedere militar, ne-am concentrat foarte mult pe faza această, această fază activă activă și am încercat să înțelegem cum funcționează modelul lor economic. În această perioadă a sezonului ploios dorim să exercităm mai multă presiune pentru că ei vor încerca să atace zonele mai ușor de atacat, deci de coastă, și noi trebuie să încercăm să împiedicăm să facă acest lucru. În acest sens, în ultimele șase luni am lucrat foarte strâns cu autoritățile din Somalia și am lucrat uh, tot așa foarte strâns, nu numai cu um, guvernul uh, național, dar și cu entitățile uh, federale și altele orice acțiune am întreprinde, ele nu trebuie să uh, submineze celelalte acțiuni care sunt desfășurate în această regiune, inclusiv umanitare și așa mai departe. Trebuie să nu uităm nici amenințarea cu ostatecii și nu trebuie, deci, să slăbim presiunea în acest sens. Orice acțiune am întreprinde, și putem să spunem că am avut o abordare mai degrabă reactivă la ce au făcut uh, pirații. Uh, asta a fost o primă fază. Acum trebuie noi să fim cei care dăm tonul și uh, trebuie să fim conștienți de următoarele atacuri posibile și să vedem care este nivelul de control pe care îl exercităm. Nu intru în detalii, însă procesul nostru de luare a deciziilor Uh, a fost examinat cu multă atenție și este examinat cu multă atenție pentru ca să ne uh, uh, asigurăm că avem o abordare absolut globală, holistică. Acum, pe viitor, sunt convins că aici suntem în fața unui, practic, unei situații în care statul somalez um, nu reușește să uh, controleze. Deci problema guvernanței și a securității este absolut uh, esențială. Însă, bineînțeles că asta implică mai mult decât rolul meu propriu militar și um, trebuie să se concentrăm mai mult pe faza, pe tot ce înseamnă și protecția civilă. Reprezentantul uh, diplomației europene și uh, când vine vorba de politica maritimă și capacitatea acestuia, sunt iarăși uh, lucruri care uh, trebuie să fie consolidate pe teren, mai ales în anumite regiuni de unde provin foarte mulți pirați. Acolo trebuie să ne concentrăm. Ceea ce privește forțele prezente, am fost la o, la o conferință în acest sens la începutul uh, anului și tendința pe 2012-2013 este următoarea. Știm bine că în ultimii trei ani operațiunile s-au intensificat, există presiuni bugetare, însă operațiunea continuă să fie una uh, sănătoasă din punct de vedere economic și capacitățile noastre chiar au crescut în perioada pe care am menționat-o și este foarte clar că națiunile, țările vor continua, vor trebui să continue să contribuie cu uh, for forțe armate și ne-am dorit, bineînțeles, ca lucrurile să se schimbe, să se îmbunătățească până la sfârșitul acestui an. În sfârșit, câteva comentarii legate de o parte a misiunii noastre care s-a legat de un aspect uh, foarte interesant uh, și important. Este vorba de programul uh, ONU privind alimentația și care s-a legat de misiunea noastră. În 2011, aproximativ 33.000 de tone de alimente au fost distribuite. La începutul anului și la sfârșitul anului s-a ajuns la 90.000 de tone de alimente. Uh, în cadrul acestui program și mă aștept ca uh, aceste date să fie la fel de pozitive și în acest an. În ultimele 5-6 luni s-a consolidat uh, relația noastră cu programul ONU privind alimentația și asta este foarte bine. Și eu însumi mi-am schimbat mentalitatea. La început am fost o simplă escortă sau protecție pentru acest program, mai apoi uh, Uh, am uh, jucat un rol mai activ în protecția acestor programe pe teren. În ultimele luni am folosit uh, detașamente speciale autonome de protecție a vaselor care au însoțit barjele ONU și au reușit să le protejeze așa cum trebuie. Practic, este clar că acest sistem de nave uh, mi-au permis, mi-au permis să concentrez uh, fregatele și așa puține și navele de război pentru partea de uh, acțiuni militare împotriva piraților, asigurând în paralel uh, protecția navelor ONU. Și aici este vorba uh, de uh, o posibilitate care ni s-a dat de a proteja programul ONU, dar și de a continua operațiunile împotriva piraților. Progresele tactice au fost registrate cu siguranță și putem să vedem că tendințele care au fost identificate în 2008 s-au calmat acum. Uh, operatorii de nave Uh, și de vapoare sunt conștienți, se protejează mai bine. Lucrăm foarte bine cu alte entități ale ONU și alte programe în regiune, însă este clar că trebuie să smulgem răul din rădăcină și marea problemă este ce se petrece în largul apelor somaleze în ce privește guvernanța și securitatea. Vă mulțumesc foarte mult! Amiral, merci beaucoup uh, pour, uh, pour cette... Mulțumesc foarte mult, domnule contraamiral, pentru această prezentare. Cred că colegii mei uh, vor dori să vă adreseze diverse întrebări. Personal, aș dori să revin, uh, să revenim mai în detaliu la o problemă pe care ați ridicat-o deja. Și mă refer la capabilitățile noastre. Uh, ce privește perenitatea și buna funcționare a misiunii, depinde de punerea la dispoziție de mijloace suficiente, fie că e vorba de mijloace navale sau aeriene și aceasta din partea uh, statelor membre care contribuie la această operațiune. Anumite state uh, ne-au transmis că au dificultăți în a pune la dispoziție astfel de mijloace. Dacă ne-ați putea oferi câteva precizări în acest punct, uh, aveți dumneavoastră și vă preocupări în acest sens sau credeți că puteți face față provocărilor? Iată întrebarea pe care dorem să vă pun. Domnul Galer vrea să intervină. Mulțumesc. Äh, vielen Dank für die Präsentation und unser Vorsitzender äh, vorweggenommen, die ich natürlich auch gestellt hätte. Äh, domnul președinte a anticipat uh, întrebarea mea, oarecum. Întrebarea este de ce avem nevoie pe teren și ce putem să trimitem pe teren. Cu siguranță vom auzi mai multe detalii din partea dumneavoastră, dat fiind să contextul în paralel, e adevărat că există și uh, intervenția NATO și aș fi curios să știu cum se derulează cooperarea noastră cu țările terțe, Rusia, China, India. În ce fel uh, se conlucrează uh, și asta în termeni pragmatici. Acum, dacă să ne referim la termenii politici, obiectivul principal pare să fi fost îndeplinit și anume uh, programul de ajutorare cu hrană, care trebuie să beneficieze de uh, siguranță și să ne asigurăm că um, ajutoarele noastre ajung unde trebuie. Acest mesaj trebuie trimis la nivel internațional. Ascultându-vă concluziile, îmi dau seama că nu e momentul să sporim presiunea dar uh, trebuie să um, avem uh, capacități sporite pentru a ne atinge obiectivele. La conferința ministrilor de apărare, cu siguranță se va discuta acest lucru. Ce ați dorit dumneavoastră să le spuneți politicienilor de aici uh, în ce privește sporirea presiunii politice și acordarea de mijloace sporite acțiunii noastre. În ce măsură poate fi extinsă operațiunea um, pe uscat? Tocmai pentru a face mai dificilă um, uh, posibilitatea de a acționa pe uscat a piraților. Poate că mandatul va trebui extins încă și mai mult. În fine, și o întrebare de ordin tehnic. Este posibil să um, se intervină um, la nivel de infanterie uh,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 Potrivit informațiilor pe care le-am primit, pare că situația se ameliorează. Și, după părerea mea, această ameliorare se datorează uh, la trei factori. Nu e vorba doar de intervențiile militare, ci primul factor. Cred că este o mai bună eficacitate a acțiunilor non-militare. Un al doilea factor deosebit de important este modificarea abordării din partea armatorilor. Pe scurt, aceste nave încearcă să se apere ele însele. În al treilea rând, operațiunile sunt purtate în special pe teritoriul Somaliei. Doresc însă să vorbesc și de preocupările mele. și uh, președintele subcomisiei a abordat deja această problemă. E o întrebare care trebuie să ne intereseze pe toți. E vorba de efectivele disponibile, efectivele militare disponibile pentru operațiune. Am dezbătut săptămâna trecută în marginea acestei operațiuni la Strasburg. Suntem pregătiți, însă nu știu dacă citesc, dacă interpretez corect cifrele următoare. 2009 existau 35 de nave. Anul trecut această cifră a coborât la 10 nave, iar anul acesta vorbim de doar 3 nave în zonă. Dacă aceste cifre sunt adevărate, semnalul este unul foarte prost. Nu vine să cred că acest, uh, această cifră a scăzut într-atât. Dacă ne arătăm slab din punct de vedere militar, nu știu cum vom putea continua acțiunea. Deci, întrebarea principală se referă la capabilitățile militare. De ce efective dispuneți dacă e să intervenim militar? Sigur, această operațiune, Atalanta, este o operațiune a Uniunii Europene, însă pentru a asigura pacea și securitatea în această zonă. Există și alte țări care uh, trebuie să se implice. Și pun întrebarea domnului Amiral, în lupta dumneavoastră pentru combaterea pirateriei, uh, Rusia, China uh, se angajează alături de noi? Întrebarea este, uh, rușii sau chinezii au trimis efective militare în zonă? Iar dacă acesta este cazul, aveți posibilitatea să cooperați cu aceștia? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nicolae! Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Prima se referă la cooperarea cu formele de securitate private folosite de mm, navele comerciale, pentru că, așa cum s-a spus, multe folosesc companii private de securitate pentru a se apăra. Aveți o colaborare cu acestea sau întrevedeți posibilitatea unei astfel de colaborări? Cea de-a doua întrebare se referă la mandatul dumneavoastră. Când am fost la Djibouti, mulți ofițeri au spus că nu sunt încântați de posibilitățile pe care le ofer, posibilitățile de acțiune pe care le oferă mandatul aveți capacitatea de plină de intervenție, indiferent care ar fi situația ce apare. Mulțumesc. Doamna Kronberg. Thank you, Chairman. I would like to congratulate... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă felicit pentru faptul că ați reușit să controla, controlați fenomenul pirateriei în regiune. Ați vorbit și despre rute și despre guvernanță și securitate. Întrevedeți vreo schimbare în aceste aspecte în uh, timpul în care ați fost dumneavoastră activ acolo? Cu privire la sfera de aplicare a Atalanta, cum analizați riscurile și implicațiile dacă, de exemplu, pirații își schimbă locația și intră în zone populate? În cele din urmă, Considerați că numărul piraților crește și mai ales numărul tinerilor care intră în această activitate. Am citit uh, un articol uh, în care tinerii somalezi erau intervievați și spuneau că doresc să devină pirați. Iată, deja este o ocupație preferată de mulți. Ce părere aveți despre acest lucru, despre creșterea interesului în a deveni pirat? Monsieur Tanak. Domnul Tarek. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit domnului Contran Amiral și uh, eu reprezint chiar uh, circunscripția Londrei și sunt și raportorul Parlamentului pentru Cornul Africii. Am câteva întrebări, dacă mi se permite. În primul rând, în ce măsură doriți să extindeți, um, întrevedeți extinderea mandatului dumneavoastră? care este probabilitatea de a merge pe țări, de a intra pe, uh, pe teren pentru a verifica facilitățile de docare și așa mai departe. În acest sens, ar fi nevoie de un nou mandat sau de o cooperare cu alte organizații. Eu aș fi în favoarea extinderii de nave comerciale care au um, personal de securitate armat la bord. Astfel s-ar reduce șansele de deturnare a acestor nave. Unele state membre permit acest lucru, altele nu. Eu consider că ar fi o idee bună să fie mai multe state membre în favoarea acestui fapt pentru a proteja civilii de la bordul navelor. La o reuniune de ieri uh, cu prietenii Taiwanului, uh, ni s-a spus că le-au fost deturnate opt nave de pescuit în Oceanul Indian și doresc și ei să contribuie la aceste proiecte. Considerați că este posibil uh, să primim ajutor și din partea altor țări. Desigur, aceste operațiuni sunt cu bătaie lungă și distanța este destul de mare, ar avea nevoie de facilități de docare în zonă, dar trebuie și ei să facă ceva pentru că și ei sunt interesați, având în vedere că au fost atacați deja. De asemenea, sunt interesat de rolul Indiei. În ce măsură considerați că operațiunile PSAC Uh, pot să colaboreze cu marinele altor țări sau în cadrul operațiunii Ocean Shield. Am auzit un zvon și aș dori să mi-l confirmați dacă se poate. Nu în ultimul rând, eu susțin uh, recunoașterea Republicii Somaliland, uh, o, fo- o fostă colonie britanică. Somaliland Uh, ne-a ajutat foarte mult în lupta împotriva pirateriei. Au nevoie de investiții mai mari în uh, paza de coastă. În ce măsură aveți, uh, aveți contact cu ei? Apoi s-a mai discutat construire, despre construirea de închisori. Încă nu am alocat fonduri pentru acest lucru, dar este nevoie de închisori în regiune dacă trebuie să îi condamnăm pe acești pirați la închisoare, acolo unde le este locul. Există finanță pentru așa ceva și um, doresc să știu dacă există vreo țară care este dispusă să aloce asemenea fonduri, poate Statele Unite, și care este situația legală a construirii astfel, astfel de închisori. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Contramiral, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru contribuția dumneavoastră la lucrările acestei comisii și felicitări pentru că lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult. Sperăm că o să ținem tot așa. Am și o întrebare. Ați, v-ați concentrat mult pe operațiunile pe mare, însă anul acesta, dacă am înțeles eu bine, veți încerca să faceți mai mult uh, pe uscat, pe coastă și aș dori mai multe detalii dacă se poate. Știm cu toții și este o mare problemă uh, cât de prost funcționează sau nu funcționează deloc acest stat, Somalia. Probabil că este un stat în care nimic sau o țară în care nimic nu merge. Uh, când credeți că această țară își va reveni, va funcționa într-un fel? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sarcentini are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări și mă refer la ce a spus și domnul Galer în ceea ce privește prezența militară pe uscat nu numai uh, în cadrul operațiunii Atalanta. Nu s-a vorbit mult despre aceste lucruri, nu prea mult și aș dori și eu mai multe date. Noi, verzii, avem ceva îndoieli legate de ce s-ar putea face concret în acest sens și ne temem că lucrurile ar putea să escaladeze. Pe de altă parte, v-aș și despre pescuitul ilegal dacă am înțeles eu bine, una dintre principalele, unul dintre principalele aspecte ale acestei misiuni Atalanta este pescuitul ilegal. Și din perspectiva comunităților locale, știți cumva sau puteți să ne spuneți ce rezultate s-au obținut concret. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Amiral! Mulțumesc foarte mult! Sper că am prins toate întrebările dumneavoastră și o să încerc să răspund uh, în mod sistematic. Multe întrebări s-au referit la resurse adecvate. Avem noi aceste resurse pentru misiunea noastră. În uh, contextul european, eu pot să vă spun că acționez de la capul nord până în Libia și de la nord la sud. Deci o, o, o, avem o operațiune sau o arie extrem de mare pe care o acoperim și bineînțeles că pentru Somalia îmi doresc să avem cât mai multe forțe posibil. Și uh, dacă aș avea în plus, tot aș avea ce să le dau de lucru. Vreau să vă spun că în această iarnă am avut uh, o un flux foarte scăzut uh, al circulației forțelor. Dacă vă uitați pe 2012, um, situația s-a îmbunătățit cât de cât față de 2011 și ne apropiem mai mult de nivelul pe care l-am cunoscut la începutul operațiunilor. Însă vreau să vă spun că această circulație și aceste forțe nu nu este ceva bătut în cuie, pentru că uh, suntem foarte dependenți de uh, curentele maritime și de sezoanele ploioase. Și este foarte greu la un moment dat să se acționeze în uh, zonă în anumite sezoane și perioade. Acum, de acum și până în iunie și din octombrie până în decembrie este practic apogeul uh, Uh, posibilității piraților de a acționa și exact în aceste perioade vreau să mă concentrez. Putem să facem mai mult de bună seamă, însă chiar dacă aș mai avea și alte forțe care ni se alătură, tot nu cred că aș depăși minimul sau, în orice caz, n-am depăși uh, nevoile. În ceea ce privește cooperarea cu NATO și cu armatorii privați de nave, uh, Pot să vă spun ca reprezentant al uh, militarilor și dacă mă gândesc uh, la începutul misiunii mele și a, a funcției mele, uh, acum câțiva ani, sistemul de comandă era foarte complex și cooperarea cu celelalte entități era dificilă, mi s-a părut mie. Însă, de fapt, mi-am dat seama mai încolo că nu este atât de complicat. Nivelul uh, operațional și tactic uh, este fără precedent din punct de vedere militar. În viața de zi cu zi, atât uh, la sediul operațional, cât și la sediul de comandă, la postul de comandă, uh, avem, de fapt, uh, o comunicare perfectă și ne rotim între, între baza din Somalia și IRTC și deci uh, putem să vă spunem de asemenea că atunci când există incidente și probleme, trebuie să acționăm împreună și avem un sistem de comunicare cu NATO pentru uh, ca să putem să comunicăm între noi cu forțele NATO, dar avem și o inițiativă numită Mercury, inițiată de Uniunea Europeană și Acolo mai există și o participare rusească, chinezească și așa mai departe, dar și țări din regiune care împreună cu NATO uh, cooperează. Pot să vă spun deci că nivelul de cooperare în zonă este extrem de mare și, și sinergia cu NATO este excelentă. Când vine vorba de cooperare, s-au pus întrebări specifice legate de Rusia și de China. Cred că merită să spunem că principalele trei coaliții care acționează acolo, adică Uniunea Europeană, NATO și forța condusă de americani, uh, sunt trei, acestea sunt trei coaliții care sunt diferite de celelalte prezențe în zonă. Ce înseamnă acest lucru? Noi suntem, uh, o, suntem forțe care nu uh, uh, vizează neapărat anumite pavilioane. Noi avem și, da, practic, livrăm un serviciu global nu ne interesează pavilionul și de unde provin vasele și armatorii acestora asta este viziunea noastră, pe când NATO are altă viziune asupra acestor atacuri și asupra uh, piraților. Iar alte forțe din zonă sunt mai interesate de ce pavilion uh, uh, are un anumit vas atacat de pirați. Vreau să vă spun că Practic, 27 de țări au fost de acord cu această misiune despre care vă vorbesc. Au fost de acord pentru că s-a pus mult accentul pe acest program al ONU pentru alimentație și asta eh, i-a determinat pe mulți să participe. Acum, în timpul iernii, lucrurile eh, se pot schimba și trebuie să ne adaptăm la schimbările Uh, v-am spus că mi-a plăcut și îmi place foarte mult conceptul de vase autonome, detașamente autonome de însoțire a barjelor ONU, pentru că este un sistem mult mai bun și eficient de protecție a acestor vase ONU. Dar mai sunt și alte echipe uh, de elicoptere, nave de război și mai departe, care pot să servească mai mult în teatrul de operațiuni uh, pur militar. Acum, în ceea ce privește întrebarea legată de operațiuni uh, pe uscat, ca și uh, comandant, uh, pot să vă spun și v-am spus că am înțeles cum, cum lucrează pirații, care e modelul lor de afaceri, cum cer bani și cum încearcă să-i plaseze apoi. Am înțeles acest modus operandi și am înțeles că nu numai partea militară poate să acționeze aici, pentru că e nevoie de oameni care să înțeleagă mai bine uh, lucrurile și din punct de vedere economic. Și deci și partea civilă trebuie să-și asume mai multe uh, măsuri aici. Eu, ca și logistică, vreau să facem mai mult. Uh, oricum, trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți la modul în care ne calibrăm forțele. Uh, eu sunt foarte concentrat pe partea militară și înțeleg că avem și un rol aici, un pic de intendență și este foarte clar că uh, pe mine mă interesează foarte mult prezența și forțele pe care le putem uh, uh, avea în zonă. În, orice caz, orice acțiune întreprinsă și operațiune trebuie să fie uh, Uh, uh, să meargă pe aceeași linie cu celelalte operațiuni și programe legate de guvernanță, militare, de securitate, umanitare, etc. Și, bineînțeles, ne trebuie și o sinergie cu celelalte agenții uh, și organe ale UE pentru a nu ne da cu stângul în dreptul este important să vedem și care este percepția acțiunilor noastre în țara respectivă, în Somalia. Deci trebuie să avem niște măsuri calibrate, proporționale și executate din ce în ce mai mult în cooperare strânsă cu partea somaleză. În ultimele uh, luni am discutat cu ei și ei doresc să sprijine acțiunile pe care noi le, le, le întreprindem. Și în uh, experiența mea de pe teren uh, mi-am dat seama despre modul în care somalezi, somalienii tolerează din ce în ce mai puțin acțiunile de piraterie. Um, unii tineri doresc să se alăture acestor ganguri de, de, de, de, de, de pirați și mă gândesc și ce se întâmplă în orașele noastre, acolo unde tinerii sunt tentați să, să se uh, asocieze bandelor, etc și este clar că se pot aplica măsuri similare sau există probabil o mentalitate similară. Noi dorim să contribuim la pacificare și nu invers. În ceea ce privește Rusia și China, și uh, apoi cooperarea cu firmele uh, private de securitate. Este clar că Uh, statul de pavilion uh, și nava respectivă decide dacă da sau nu să facă apel la o astfel de firmă de securitate. Este prerogativa lor. Însă să nu uităm că aceste firme au un serviciu minim de securitate exclusiv dedicat protecției vaselor. Uh, rata de succes este practic de 100%. Dar în acest weekend pot să vă spun că au fost descurajați atacuri ale piraților pur și simplu prin tragerea unor focuri de, de armă de la bordul acestor vase echipate cu, cu, cu uh, firme de securitate. Trebuie să ne asigurăm că sectorul respectiv este bine reglementat știm că anumite, este mai, este bine să fie mai vizibile aceste, aceste uh, prezențe la bord pentru cei care au uh, astfel de operațiuni la bord. Uh, e bine să fie reglementate. În orice caz, în Golful Aden uh, lucrurile uh, merg bine cu aceste firme de securitate. De asemenea, întrebări legate de guvernanță și securitate. Lucruri despre care aș putea să vorbesc, însă colegul uh, este alături de mine, poate ar putea să ne spună mai multe pentru că este mai implicat uh, în aceste operațiuni legate de guvernanță și securitate, domnul Wanda. Domnul Rondos, mă scuzați, și uh, dânsul probabil că va mai vorbi și despre uh, tentația tinerilor de a se alătura gangurilor de pirați este clar că uneori acești pirați provin din rândul păturilor cele mai sărace și mai disperate uh, din populația uh, Somaliei și uh, trebuie să înțelegem și acest mecanism. În ceea ce privește, sau mai multe întrebări au fost puse legate de operațiunile pe uscat, onshore. Uh, Vreau să vă spun că misiunea mea este foarte bine încadrată, lanțul de comandă este foarte, foarte clar și angajamentul meu este foarte clar trasat. Eu mă concentrez pe piraterie și nu pe anti sau contraterorism. Sunt de acord că Somalia este în acel stat decăzut sau absent de pe teritoriul său uh, și uh, uh, vreau să vă spun însă încă o dată că eu mă concentrez pe piraterie și îmi dau seama că este un adevărat model economic uh, cumva uh, degradat, degenerat. În ceea ce privește relațiile cu China, mi-a spus și despre Taiwan, pot să vă spun că dialogam cu ei și am început acest dialog uh, de succes acum câțiva ani printr-un program numit uh, SHED, care a fost stabilit uh, inițial uh, prin uh, EUNAFOR, CMF și NATO. Sunt mai multe ramificații aici și ne-am întâlnit și ne întâlnim chiar și săptămâna trecută la Bahrain și e vorba de ocazii în care ne întâlnim și discutăm și schimbăm uh, uh, opinii o ocazie excelentă prin care putem să vedem voința statelor individuale de a se desfășura în zonă și este și ocazia de a face progrese în ce privește cooperarea noastră și un succes recent este acela legat de sincronizarea convoailor noastre și este foarte bine că se întâmplă acest lucru. S-au mai pus întrebări legate de India și Somalia. Cred că sunt lucruri mai politice pe care domnul Rondos le poate probabil comenta. Aș spune doar că lucrăm foarte strâns cu India și India cred că și-ar dori o misiune unică, unificată sub egida probabil a ONU, însă așa cum se prezintă situația astăzi, pot să vă spun că, bineînțeles, comunicăm cu ei, lucrăm cu ei și, de fapt, ei au foarte multe nave comerciale în zonă și suferă de multe ori de, de atacurile piraților. Sunt mulți pirați care, mulți, mă scuzați, indieni care s-au stabilit în Africa și uh, traficul cu, comercial cu, Afri, cu, cu India este foarte intensificat și din păcate, mulți uh, pirații de origine indiană cad și ei sunt luați cei ostatici. Uh, be fixed. Uh, a difficult one for myself to... Tot ce mi-aș dori este ca procesul pe care îl uh, urmărim să fie îndeaproape urmărit de domnile voastre. Apoi, o altă întrebare. Cineva a vorbit de prezența militară pe uscat. Ce susțin eu aici nu este o prezență militară pe uscat, pentru că EUNAFOR mm, să fie prezent pe uscat ar însemna o acțiune contraproductivă atât din punct de vedere politic cât și militar. Mm, sunt adeptul chirurgiei de precizie și nu al amputărilor. este mai uh, firesc să acționăm pe calea aerului. Și revin astfel uh, la o idee anterioară. Dorim să conlucrăm cu uh, somalezii, cu autoritățile somaleze și să înceteze această impunitate cu care acționează pirații. Dacă interzicem somalezilor înșiși să acționeze, cu siguranță avem un demers contraproductiv monitorizarea activităților de pescuit. Uh, pe de altă parte, uh, a fost unul din obiectivele noastre încă de la începutul misiunii. Ne dăm seama că percepția Uniunii Europene în termen de uh, pescuit ilegal și de verse toxice are legătură cu această zonă pot să vă spun că în ultimii ani a existat foarte puțin pescuit în uh, zona, în largul coastei somaleze. Și am uh, spus și somalezilor că până în momentul în care vor uh, solicita o excluziune economică, nu există pescuit ilegal, pentru că nu există un temei juridic pentru o astfel de solicitare. Este un punct care trebuie clarificat inclusiv din punct de vedere operațional. Însă dispunem de date precise asupra pescuitului. Sper că am putut răspunde întrebărilor dumneavoastră. Dacă mai există și altele, vă răspund cu plăcere. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Lansberghis dorește să intervină tot pe acest subiect. Mulțumesc. Yes. Is there no way... Nu există nicio posibilitate de a tăia banii de răscumpă, care folosesc la răscumpărare. Motivele pirateriei în acest fel ar putea fi tăiate prin același gest. Nu-mi dau seama dacă, din punct de vedere practic, acest lucru este posibil. Iată întrebarea mea. Un alt punct de informare acțiunea continuă sau nu? Uh, există condamnări ale, la moartea ale piraților? Pedepsa capitală uh, a fost uneori aplicată, uh, acești pirați fiind trimiși în larg într-o embarcațiune de mici dimensiuni, fără mâncare, fără nimic. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, Madame Lezing. Mulțumesc, doamna Lezing. Ja, vielen Dank. Ich möchte gleich an die Fragen meines Vorgängers. Aș dori să continui întrebarea pusă de colegul meu. Evocăm aici, desigur, în special aspectele militare, dar dorim să revin la consecințele în planul drepturilor internaționale. Există în curs procese împotriva piraților am putea să ne întrebăm cine sunt acești, aceste persoane capturate. Ei bine, pot să vă spun că adesea e vorba de copii. Și aceștia sunt închiși în condiții de neimaginat chiar și pentru niște adulți. Iată de ce găsesc că se aplică metode prea radicale. De exemplu, un copil a fost declarat biologic adult de către un medic și, prin urmare, acesta putea fi pus în detențiune provizorie ca și un adult. Acest copil a rămas șase luni în închisoare, a crescut cu 10 cm în acest interval, ca dovadă că nu era un adult. Iată ce se întâmplă cu pirații arestați până acest moment. Însă ne punem întrebări serioase cu privire la statul de drept care permite așa ceva. Care sunt motivațiile acestor pirați? Cine sunt acești oameni? Poate că unii decid în mod uh, voluntar să se alăture bandelor de pirați, poate că alții nu au de ales și de aceea devin pirați. Știu că în Somalia, dacă o familie este uh, Uh, îndatorată, are mari datorii, uh, creditorul va lua un dintre copiii acestei familii. Uh, copilul pirat care a fost capturat poate fi fratele unui astfel de copil preluat de creditori. Iată de ce eu cred că trebuie să nuanțăm puțin situația. Din punct de vedere umanitar, aceasta este catastrofală și nu cred că putem găsi un panaceu care să rezolve toate problemele. Trebuie totuși să avem o abordare mai nuanțată și mă întreb în ce fel vom putea uh, aplica regulile unui stat de drept în ce privește în special condițiile de uh, Uh, în închisori și alte uh, astfel de măsuri de privare de libertate în ce privește pe pirați. Iar dacă e vorba de copii, ar trebui plasați în alte tipuri de instituții specifice. Mulțumesc. Uh, dacă domnul contramiral dorește să răspundă? Also, I, well, I mean, I can... Yes, thank you. Two questions. Mulțumesc frumos. Voi vorbi întâi despre Rusia și pedeapsa cu moartea. Nu este rolul meu să fac observații cu privire la politicile altor țări. Pot să spun însă că există foarte multe povești cu privire la ceea ce se întâmplă și nu pe mare. nu am observat asemenea fenomene ca cel descris de dumneavoastră. Majoritatea piraților pe care îi vedem sunt uh, infractori de ocazie. Vor uh, merge într-o zonă în care știu ei că se află multe nave și mecanismele lor au devenit mai sofisticate. În ultimele câteva luni, o navă auxiliară britanică, parte din forțele NATO și de asemenea și una spaniolă, au fost atacate de către pirați. Aceștia credeau că aceste nave sunt ținte, sunt nave comerciale. Deci nu cred că pirații fac discriminare, nu cred că își aleg o anumită țară de pavilion și cred că și colegul dumneavoastră va fi uh, ușurat când aude aceste lucruri. Uh, nu doar uh, navele militare, dar și personalul EULNAFOR sunt foarte mândri cu toții că um, au avut atâtea reușite până acum și uh, sunt foarte mândri că au reușit să uh, facă progrese în ciuda limitelor. Și este foarte important pentru noi să fim văzuți ca atare, pentru că trebuie să schimbăm condițiile în Somalia. Percepția oamenilor, faptul că ei știu că suntem acolo, îi ajută. Apoi, problema cu copiii. Aveți dreptate ni se întâmplă să prindem uh, pirați pe, și ne dăm seama că sunt minori. Putem să-i predăm unui sistem juridic în care este respectat un, li, un nivel minim de standarde juridice și de drepturi ale omului Acest lucru este responsabilitatea sistemului uh, penal și judiciar. Pot să accept faptul că mulți dintre cei pe care îi vedem pe mare în această activitate sunt oameni disperați, oameni extrem de săraci și nu sunt chiar investitorii, nu sunt capii afacerii, ei sunt cei pe care trebuie să-i urmărim de fapt. Dacă vrem să scăpăm de această plagă care are un impact extrem de negativ asupra comunității maritime. Costurile se ridică la miliarde de dolari pe an și, de asemenea, um, impactul asupra întregii regiuni africane este foarte mare. După cum am spus, acest act infracțional uh, trebuie combătut în continuare, trebuie să menținem presiunea, desigur, în limitele care ne sunt permise. Mulțumesc! Bien, merci amiral. Euh, Monsieur Rondos. Mulțumesc. Domnul Rondos uh, tocmai s-a a venit uh, și s-a întors, de fapt, uh, din zona unde acționează și în cornul Africii și am aflat că este vorba de o zonă din ce în ce mai strategică pentru UE și că interesele sunt majore, interesele UE din această zonă, nu numai din punct de vedere al securității, dar și din punct de vedere politic. Și conferința de la Londra, la sfârșitul lunii februarie, a marcat o etapă sau un moment decisiv, în orice caz foarte important pentru Somalia, în ultimul rând din punct de vedere politic. Pe de altă parte, Uniunea Europeană probabil că n-a fost suficient de prezentă acolo și este păcat Doamna Ashton a fost acolo, într-adevăr, dumneavoastră, de asemenea, dar uh, eforturile UE în uh, ce privește combaterea pirateriei poate că nu sunt suficiente sau s-a constatat că nu sunt suficiente. Oricum, conferința a meritat și a meritat uh, uh rolul și bineînțeles că nu e vorba numai de Somalia în această regiune, ci și Etiopia și Kenya cu pregădere. În orice caz, vă mulțumesc că ați venit uh, în această dimineață. Mulțumesc. Uh, I'm very pleased to be back with you again. Uh, I do apologize. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am uh, ajuns cu întârziere, însă ieri, uh, la ora 5, încă mă aflam în Mogadishu. și ce m-a întârziat a fost coada de așteptare la taxiurile din aeroportul din Bruxelles. Iată de ce am întârziat. Vă mulțumesc uh, ca atare pentru răbdare. Sunt sigur că ați primit deja informații cât se poate de exacte. Uh, tot ce pot eu să adaug sunt elemente de ordin politic și să vă ofer un context mai uh, larg de ordin politic, cum spuneam. Dacă e să mă refer la cultura noastră comună și să vorbesc despre piraterie, uh, pot să vă citez ce a făcut uh, Pompei cel Mare împotriva pirateriei din nordul Africii. Și anume, a crucificat fiecare pirat pe care l-a prins uh, și a fost forma pe care el a considerat-o potrivită atunci, sigur că așa ceva în ziua de astăzi este de neimaginat. Apoi, Uh, perioada de aur a pirateriei a fost cu siguranță începutul secolului XVIII și cu uh, personalități proeminente din uh, Marea Britanie. Nu știu dacă cunoașteți numele John Avery. John Avery a decis să-și constituie o avere interceptând nave comerciale care se deplasau din Golful Aden înspre India și s-a bazat unde altundeva decât în, pe teritoriul Somaliei și există date istorice potrivit cărora el a um, tâlhărit în numeroase orașe din zonă. Dar aceasta este istoria și uh, metodele de relativ succes din uh, istorie, sigur că nu se mai aplică astăzi. Permiteți-mi totuși să vă spun dincolo de latura anecdotică. Să vă spun, deci, că ne aflăm într-un moment în care uh, dorința de implicare a comunității internaționale pentru a preveni exportul de instabilitate dinspre Somalia este ceva care are un efect uh, pozitiv asupra unei situații dificile. Am uh, fost deseori în Somalia și pentru contextul general, prezența noastră în zonă este importantă. Cei care doresc să mențină o situație instabilă în Somalia încep să priceapă că există forțe masive împotriva lor care persistă, care sunt acolo și care vor limita în mod serios uh, uh, eforturile lor de destabilizare a zonei. Ca să vă aduc informații actuale, ultima uh, misiune a fost cu două luni în urmă și, cum uh, a spus și președintele, un eveniment major a fost conferința de la Londra. Însă, pe teren există evoluții numeroase și, dacă îmi permiteți, aș dori să mă concentrez pe aceste aspecte. Există trei vectori dacă îmi permiteți, care acționează în paralel. În mod ideal, Acestea ar trebui să se sincronizeze ceva mai bine și să fie mai bine coordonați, dar acestea sunt provocările uh, cărora trebuie să le răspundem. E vorba de securitate, de elementul umanitar și elementul politic. Ce s-a realizat la conferința de la Londra a fost un semnal puternic al uh, semnificației și importanței fiecăruia dintre aceste trei elemente și importanța continuării progreselor în fiecare uh, sector. În ce privește securitatea, permiteți-mi să subliniez că datele de pe teren se schimbă zi de zi. Majoritatea acestora nu sunt raportate. Somalia nu Uh, surprind atenția mass media. În fiecare zi uh, sunt evoluții pe teren. Prin ultima rezoluție a Consiliului de Securitate care a autorizat extinderea uh, mandatului, dar și a efectivelor care, amisom, care sunt susținute de asemenea de Uniunea Europeană, vedem deja că Planificarea a început, practic e aproape încheiată, în ce privește extinderea operațiunilor, uh, mult dincolo de Mogadishu. Astăzi Mogadishu nu este orașul care a fost mm, chiar și cu șase luni în urmă. Sigur, uh, nu vă sugerez că este o destinație pentru weekendul uh, dumneavoastră. Cu toate acestea, e uimitor să Uh, vedem felul în care viața evoluează. Casele sunt reconstruite, magazinele se redeschid. Și dacă somalezii doresc să investească în viața lor de zi cu zi în Mogadishu, acest uh, element este foarte vizibil și foarte important. Am fost uimit. Și chiar comparând uh, cu ce am văzut cu o lună în urmă, uh, viața care se dezvoltă din nou în Mogadishu este impresionantă. o arie mult mai vastă este acum securizată. Ca atare, se observă și circulația persoanelor. Oamenii revin în oraș, își uh, uh, reiau în proprietate locuințele de unde au fugit cu uh, câtva timp în urmă, iar alții simt că se pot întoarce în anumite alte regiuni ale țării. Știți că am, am discutat deja prezența keniană, AMISOM, misiunea Uniunii Africane, contribuie în mod semnificativ, dar ce se întâmplă realmente în, este că mici mișcări ale AMISOM apar acum ca și um, niște acțiuni superflue din punct de vedere militar, pentru că grupările al Shabab au uh, pierdut teren. Există diverse alte tipuri de acțiuni um, care ne indică că Al-Shabaab nu doresc să riposteze, ci încearcă să se infiltreze în alte, în alte zone. Dacă am văzut o schimbare în termen de securitate, adică cine controlează ce pe teren, asta ridică întrebarea politică, cine administrează politic aceste acțiuni. Și aici vector pe care l-am citat, anume, politica somaleză este condusă în parte de dorințele comunității internaționale și unii dintre somalezi, e limpede că trebuie să mergem mai departe, deoarece tranziția nu poate, fi, nu poate perdura. Însă, negocieri locale se derulează pentru a se putea stabili niște elemente la nivel administrativ, pentru a se înlocui tocmai acele zone controlate până nu de de Al-Shabaab. ce se întâmplă pe teren, practic, e vorba de imense provocări, deoarece acțiunile militare și de securitate deschid acum spații și poziții. Șefii de clan spun acum avem nevoie de asistență, stabiliți rapid administrații locale. Sincronizarea trebuie să fie una optimă. Acolo unde o arie sau o zonă este recuperată din mâinile al Shabab, trebuie ca cât de rapid să se poată asigura securitatea oamenilor, așa încât satele, orașele, oamenii care trăiesc acolo să vadă că viața lor se schimbă și că cineva le administrează viața de zi cu zi. Aceasta este o provocare esențială. Înseamnă că e nevoie de fonduri disponibile rapid pentru a ne putea mișca rapid. Este o provocare clasică, dar vreau să vă atrag atenția asupra acesteia. Nimic nu poate fi mai rău decât de a fi investit sume imense în eliberarea anumitor zone ale țării și pentru Uh, a rata apoi elementul uh, de consolidare umană, de cotidian, uh, uman, umanitară a, a, pentru oameni. Trebuie neapărat să coordonăm aceste acțiuni. La o scară politică mai vastă, conferința de la Londra a reconfirmat, a reiterat faptul că în luna august, așa cum uh, s-a decis anul trecut, uh, va trebui să intervină o nouă dispensă politică. Ce se întâmplă acum e că principalii lideri, uh, în special în capitala Puntland, se vor uh, întâlni din nou pe data de 25 și obiectivul lor este de a pune cap la cap un proiect de Constituție care să poată fi prezentat unei adunări constituționale. Această adunare trebuie să fie alcătuită din aproximativ 1000 de persoane, aleși prin metode diverse, aleși pe de-o parte de guvern, dar cred că vor exista consultări puternice cu liderii de clan. Uh, și e vorba de un principiu Um, celor patru clanuri principale și cu reprezentanți ai celorlalte, Nore, în luna mai. Această adunare constituțională trebuie să se um, constituie și nu va aproba o, un proiect de Constituție Constituție, ci va face propuneri de candidaturi pentru un nou Parlament deoarece Parlamentul anterior nu a fost unul ales, a fost unul de tranziție. Așa încât în luna iulie, în luna august, ar trebui să existe un nou Parlament care să poată, la rândul său, ratifica o Constituție și ulterior să ratifice un nou guvern. Și în cele din urmă să aleagă un președinte, indiferent dacă e uh, cel anterior sau un altul. Aceasta este procedura. Toată lumea speră și insistă ca aceste termene să fie respectate până în luna august. Personal, cred că este posibil. Din punct de vedere logistic, este într-adevăr dificil. Am uh, fost în Mogadishu chiar acum și am avut astfel de discuții. Toată lumea face tot ce se poate pentru ca acest calendar să fie respectat. Și aș mai dori să vă spun câte ceva despre Constituție. Dacă uh, sperăm că vom avea o Constituție perfectă prezentată uh, celor o mie de reprezentanți, haideți să nu fim naivi, e vorba totuși de a avea niște principii și cu ceva mai multe deliberări, în lunile care vin, textul va putea fi uh, detaliat și nuanțat. Există câteva elemente cheie Haideți să vorbim întâi de de problema federală. În ce măsură e vorba de o federație, de o confederație? Um, ce tip de organizare trebuie să aibă viitoarea Somalia? Care este gradul de autonomie și care este gradul de centralizare? Somaliland a, uh, și-a declarat uh, independența cu ceva vreme în urmă și cred că toată lumea, inclusiv cei din Somalia, clasa politică, este conștientă de faptul că în acest moment e nevoie de un aranjament constituțional care să abordeze problema în termeni reali, și anume că anumite regiuni din Somalia au devenit tot mai autonome, fără a uh, merge în cealaltă extremă Fără a merge în cealaltă extremă, și anume fiecare entitate sau fiecare regiune care dorește se poate detașa um, și poate deveni complet autonomă. Există diverse discuții din partea diversilor actori în zonă, însă uh, aceasta este unul dintre aspectele cheie discutate. Acestea sunt aspectele constituționale cheie. O altă dimensiune este cea religioasă. Vecinii sunt foarte preocupați. Va deveni un stat de tip Sharia acesta sau nu? Se tem că, în acest caz, se va legitima uh, extinderea uh, unor viziuni religioase și în statele uh, vecine. Este așadar dimensiunea religioasă. Um, am să trec la problema regională. Neighboring countries of Somalia două țări vecine ale Somaliei au făcut o decizie simplă, strategică și militară. Au spus că vor afecta ei Somalia înainte să-i afecteze Somalia pe ei. Au fost foarte direcți. Ideea că refugiații din terorism și în alte activități uh, vor traversa granițele a ajuns să fie intolerabilă, mai ales pentru kenieni. Din punct de vedere istoric, este șocant că Uniunea Africană a decis să, suport, să susține în unanimitate Amisol. Amisom. Sigur, există câteva neajunsuri, dar eu consider că aceasta este un progres esențial în, în um, relația noastră cu Africa și pentru regiunea respectivă. Aici, oamenii se pare că au ajuns la curajul de a-și asuma riscuri. În această regiune, oamenii au început să gândească în termen de securitate. În lunile care urmează, voi uh, susține uh, regiunea aceasta în a ajunge la propriul său pact de securitate, așa cum a făcut-o și Uniunea Europeană. În ceea ce privește dimensiunea umanitară, eu sunt foarte îngrijorat cu privire la ceva. Doresc să încurajez pe toată lumea să promoveze ideea conform căreia nu putem să creăm politici pe pilon, militar, dezvoltare, politice. Și apoi ca toată lumea să se, um, să-și dea cu stângul în dreptul. Realitatea este că în Somalia operațiunile militare sunt cele care eliberează, oamenii. La nivel politic se încearcă luarea de decizii mai bune pentru oameni. De asemenea, la nivel social, oamenii vor să aibă mâncare pe masă și să le poată merge copiii la școală. Deci toate acestea sunt interconectate, nu le putem izola unele de celelalte. Mă tem că noi nu acționăm pe atât de integrat pe cât sunt nevoile somalezilor. Eu sunt convins că a venit vremea să facem un exercițiu de realism. Pe măsură ce se schimbă securitatea în zonă, pe măsură ce apar politici locale, cum putem să ne asigurăm că toți cei care fac politică, așa cum faceți dumneavoastră aici, pot să ajute. Cum putem noi să-i ajutăm pe oamenii din Somalia? A venit vremea să să mă exprim într-un mod de, extrem de liberal. Cred că este nevoie de pachete de, stabiliza, um, de stabilizare foarte clare. Sigur, Trebuie să ajutăm întreaga infrastructură din punct de vedere militar, trebuie să construim spitale, școli și așa mai departe, să ajutăm comunitățile. Acesta este primul pas. Și aici este vorba despre sincronizare, e vorba de sute de comunități, nu doar una sau două. Suntem capabili, avem fonduri, comunitatea internațională are banii necesari pentru a acționa. Deci, haideți să avem o abordare integrată. Avem la dispoziție șase luni sau un an. Trebuie să conducem și să câștigăm o campanie politică de-a dreptul. Trebuie ca oamenii să se simtă mai, mai în siguranță și ca politicienii de acolo să nu recurgă la violență atunci când au diferende de opinie. În, ce, în sensul spuselor uh, domnului Amiral cu privire la campania antipiraterie, este nevoie de o abordare cuprinzătoare. Dânsul a spus că există comunități care sunt țintite pentru anumite acțiuni. Și armata acționează, după cum a spus amiralul, cu anumite limite. În Somalia, campania de stabilizare trebuie să ofere stimulente acestor comunități, pentru ca căpetenile de clanuri um, să simtă că există un viitor, pentru ca tinerii să simtă că există un viitor și că nu pirateria este o, o activitate cât se poate de atrăgătoare pentru ei. Și admiralul, și admiralul și noi am înțeles mesajul. Oamenii de acolo, oamenii s-au săturat de piraterie. Dar doresc o alternativă. Ce putem să le oferim? Nu ne putem permite să avem o abordare integrată fără a fi foarte clar dinainte. Ne confruntăm cu obstacole foarte mari. Este un fel de sabia lui Damocles asupra capului nostru. Dacă nu facem ce trebuie, oamenii vor fugi și uh, problema se va continua. Deci felul în care este combătută pirateria poate fi uh, pus în paralel cu măsurile de care avem noi nevoie pentru a aduce stabilitate în această țară. După două luni, eu sunt convins că acesta este anul în care trebuie să luăm o decizie și să o facem cum trebuie. Nu doar de dragul nostru, ci de dragul somalezilor. Mulțumesc, domnule președinte. Merci beaucoup pour... Mulțumesc pentru aceste intervenții înainte de a da cuvântul colegilor. Și mă scuzați, poate că pun întrebări mai naive, dar nu în fiecare zi ne confruntăm cu oameni care sosesc tocmai de la Mogadishu, așa cum se întâmplă astăzi. Și o întrebare legată de ceea ce ați vorbit de, ce anume, acel security shift, acea schimbare de paradigmă în securitate și E vorba de Amisom și contribuții din Kenya, știm bine lucruri decisive. În acest context, pe teren, cum credeți dumneavoastră că, sau în ce măsură, somalienii sunt conștienți de aceste modificări în, la nivelul de securitate? Adică, trupele sunt bine acceptate, um, trupele străine, cum sunt ele percepute? Am văzut acum câțiva ani uh, o astfel de prezență și trupele etiopiene, ne aducem noi aminte, au fost destul de prost văzute și chiar au dat uh, un nou avânt uh, aderenților El Shebab. Cum se întâmplă astăzi? Există oare un risc real de o astfel de respingere din partea populației? Te fi stăpânit sau nu? Deci mai mult un lucru legat de percepție. Și apoi Domnul Galler. Mulțumesc. O întrebare. O întrebare legată de ce s-a spus aici. Într-adevăr, ați spus că odată cu extinderea termenilor angajamentului, forța Amisom nu e prezentă decât în Mogadishu, în sud, în centru, ave, centru, apoi mai avem problema cu Somalilandul. Și dacă am înțeles eu bine, mai există sau există acele trei zone în care milițiile uh, încă sunt uh, stăpâne și de acolo, practic, provin uh, pirații dacă este să evaluăm aceste operațiuni, misiuni uh, Atalanta pe de o parte și Amisom pe de altă parte, cum credeți sau în ce măsură aceste două mm, misiuni vor putea să acopere zonele albe de pe hartă, vor putea să controleze uh, sau să înțeleagă situația și să înțeleagă luptele între clanuri și uh, dezvoltarea administrativă, vor putea cele două misiuni să acopere, între ghilimele, întreg teritoriul și apoi, în ceea ce privește calendarul preconizat, ați spus că lucrurile vor evolua până luna august. Va exista acea adunare constituantă. În ce măsură ă, prezența va putea fi extinsă din punct de vedere geografic și influența? Ce putem, realistic vorbind, să sau la ce put ne putem aștepta în continuare? Ne va trebui un angajament politic mai solid, eventual, pentru ca să implicăm pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nicolae. Ați vorbit despre istoria piraților și Somalia se pare că a fost o bază atractivă pentru pirații și mai este și acum, a fost și în secolul XVIII. Însă, pentru mine, problema este și una legată de crimă organizată. Această problemă piraților. Nu e vorba numai de săracii din Somalia, ă, că sunt ei copii sau adulți, este vorba și deci de o problemă legată de crima organizată și de rețele internaționale de acest gen. Uh, aveți cumva date legate de anchete internaționale și urmăriri pe plan internațional în acest sens? Este clar că sau mă întreb dacă o astfel de anchetă n-ar trebui să aibă loc pentru că uh, această, uh, aceste interese uh, ale piraților nu sunt numai ale somalezilor, ele merg dincolo de acest teritoriu. La Londra s-a, s-a hotărât să se pună capăt uh, mandatului acelei adunări constituante federative. Știți ce se va întâmpla în august, însă chiar credeți că este vorba de un stat viabil, cel care se preconizează? Apoi ați vorbit despre abordarea, federa, uh, abordarea respectivă. Cred că există două regiuni, Somaliland și restul. Vom vedea ce se întâmplă în continuare. Dar dacă este să vedem ce se va întâmpla anul acesta, cred că există un risc foarte mare, mare ca lucrurile să degenereze, uh, să se degradeze în ce privește, să zicem, atmosfera politică din țară și la nivelul vecinilor. Cred că avem nevoie și a doi despre o abordare integrată, însă marea întrebare este ce fel de stat poate sau beneficieze de o astfel de abordare integrată. Cui oferiți astfel de modele? Mulțumesc, doamna Kronberg. Mulțumesc. Ați vorbit despre Al-Shahab, uh, o, o, o forță care practic este cumva în retragere, dar putea să atace din nou. Ce se întâmplă cu această, această organizație? Se negociază cu ea? Se dialoghează? Anul trecut Dumneavoastră și consilierul special pe această problemă ați oferit mai multe propuneri și măsuri legate de combaterea pirateriei pe baza dreptului penal internațional. Puteți să ne dați mai multe detalii legate de această abordare și Uniunea Europeană dorește să adopte astfel de măsuri? Mulțumesc, domnul Tanu. Ați menționat că această forță este uneori divizată, e vorba de Amisom, Eon Vafor, uh, operațiunea NATO și așa mai departe. Este acesta un argument pentru o operațiune sub egida ONU și Amisom eventual? Este rolul Națiunilor Unite să aducă la oaltă toate aceste forțe sau astăzi ONU este o, o instituție mult prea slabă pentru a face așa ceva? Aș dori să întreb din nou pe contraamiral ce se întâmplă cu acest tiner de 14 ani, practic niște copii. În țara mea, o persoană de 14 ani pentru o crimă serioasă ar merge într-o um, instituție specifică. În ce privește al Shabab, uh, știm sigur că anumite din sumele investite nu se duc tocmai la răscumpărări și la Al-Shabaab, finanțându-le activitățile. În Nigeria, Al-Qaeda în Maghreb și așa mai departe, alte mișcări uh, sunt adesea finanțate de, de, de, uh, din Qatar, bună Și aș fi curios în ce privește Somaliland Mă întreb dacă um, Somaliland va accepta o soluție federală apreciată de Puntland, dar Somaliland fiind deja autonomă, în ce măsură uh, are șansa de reușită adunarea constituțională despre care vorbeați? La conferința africană au fost uh, prezente ambele uh, regiuni, însă nu știu dacă vor accepta pași, uh, uh, pașii următori Uh, Somaliland uh, se consideră o țară suverană uh, și a, organizează alegeri democratice și așa mai departe. Sigur că majoritatea statelor membre utilizează o dublă măsură. Kosovo n-a fost niciodată un stat independent, Somaliland a fost și iată că aplicăm măsuri diferite. Ne întrebăm ce se va întâmpla cu toate fostele colonii care sunt granițele acestora. Suntem deosebit de incoerenți la nivel de Uniunea Europeană în abordarea noastră cu diversele teritorii din lume. Sunt doar câteva subiecte de meditație pe care le lansez, domnule Rondos. Mulțumesc, domnul Lize. Krótkie tylko pytanie. mówiąc szczerze, jak roz, rozmawia się z kimkolwiek, kto reprezentuje. Dacă ne întreținem cu ceva care reprezintă Uniunea Europeană în oricare colț al lumii, spunem întotdeauna că nu există suficiente mijloace. Iată de ce am fost mirat să aflu de la dumneavoastră că există mijloace suficiente pentru acțiuni în această regiune, de la nivelul comunității internaționale. Mă întreb să de ce pentru ce sunt suficiente aceste mijloace și care este cota parte a, pe care o oferă Uniunea Europeană în aceste acțiuni internaționale. Și în ce măsură contribuim la aceste acțiuni. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Kirilov. Uh, thank you, Chairman. Just a very... Mulțumesc, domnule președinte. Doar o scurtă întrebare. Îmi amintesc o operațiune excelentă a Statelor Unite, eh, care pirații au dispărut fizic, pur și simplu. puteți spune care este procentul de nave sub pavilion american care sunt atacate și care este capacitatea Statelor Unite desfășurată în zonă. Este acesta un exemplu de felul în care acțiunile piraților pot fi reduse? Mulțumesc. Dacă nu există alte intervenții, domnule Rondo, să putea să răspundă? <clears throat> Thank you. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep cu întrebarea pe care mi-a adresat-o domnul președinte. Dacă am înțeles eu bine, și o voi reformula puțin. Amisom se confruntă oare cu riscul de a fi văzut ca forță pacificatoare sau de ocupație și nu forță de eliberare. Pe mine mă încurajează faptul că cei care comandă Amisom sunt cei care, sunt, care abordează problema. Ei sunt cei care spun avem un mandat să facem un pic de curățenie. atunci când vine vorba despre consolidarea uh, socială și politică. Etiopienii au fost foarte direcți, au spus că ei doresc să plece cât de repede, nu doresc să rămână după ce ne vom fi atins obiectivele Ei au spus că vor să plece până la jumătatea lui aprilie. Și acest lucru se bazează pe experiențele lor anterioare. Cred că Amisom așteaptă să primească niște contingente suplimentare pentru a putea înlocui cele, le, le putea înlocui pe cele etiopiene. Am uh, mai discutat despre acest lucru și trebuie să facem ca lucrurile să fie mai practice. Și Uniunea Europeană poate să ajute, având în vedere câte fonduri am investit deja, vrem să vedem și rezultate, inclusiv la nivel politic. Ați întrebat despre discrepanțele care pot apărea. Atalanta își îndeplinește misiunea, Amisom își fac munca lor și acest lucru creează niște fluxuri de control pe teren. Ne aflăm într-o situație extrem de dinamică. Și vă voi spune doar că în ultimele câteva zile am vorbit cu comandanții Amisom și vă pot spune un adevăr pe care vi-l poate confirma orice comandant militar. În momentul în care începe un angajament, trebuie să începi să îți regândești întreaga strategie, pentru că te confunzi cu o realitate diferită în tot timpul. Oportunitățile sunt diferite acum, țintele s-au înmulțit și de aceea și militarii se adaptează dacă se vor crea zone de vid. E bine, cred că aici trebuie să integrăm dimensiunea politică cu cea militară. Asta înseamnă, de fapt, pachetul de stabilizare. Uh, aici intră și dimensiunea umanitară. Și spun asta foarte clar. Dacă se creează acces, sper din suflet că uh, comunitatea um- umanitară internațională va profita de ocazie și va ști că își poate respecta propriile standarde și își poate respecta neutralitatea și, desigur, disocierea față de operațiunile militare. Se vor crea zone de vid pentru că diferite căpetenii de bande vor dori să participe la guvernare. Ei bine, asta se poate întâmpla oricând, uh, să vor să se certe politicieni între ei. Și aceste certuri pot avea loc în uh, condiții normale. Noi dorim să ne asigurăm că ei stau la masă și vorbesc și nu se omoară numai pentru că au păreri diferite. Tranziția din august. Așa văd eu lucrurile. Și vă sfătuiesc să vă gândiți puțin. Haideți să nu ne facem un dușman din bine. Ce vreau eu să spun? Am stabilit o țintă. Și știți ce se întâmplă atunci când stabilești o țintă? Toată lumea se concentrează pe ea. La asta mă refer. Dorim să avem o evoluare treptată, de la stadiu la stadiu. Nu vom avea o democrație perfectă în Somalia în august. Sper că nimeni nu-și face asemenea iluzii. Dar trebuie să ajungem la un acord cu privire la cadrul politic. Acord care să le permită somalezilor să spună, uite, avem un regim politic care este um, legitim, recunoscut. Apoi, folosirea violenței va fi pedepsită, oamenii trebuie să știe acest lucru. Acest lucru înseamnă că trebuie să investim în crearea unei armate somaleze și a unei uh, forțe de ordine, a unei poliții și toate implicațiile. Este nevoie asemenea de o capacitate instituțională, de instituții care să aplice legea. Acest lucru este esențial. Turcia dorește și ea să vadă rezultate de succes în zonă până la conferința de la Istanbul. Vor să vadă că, este un proiect de, că există un proiect de Constituție că va fi un Parlament care apoi să formeze baza progresului și um, în etapele ulterioare în Somalia. Um, Parlamentul va trebui să confirme președintele și guvernul, dar nu cred că putem să ne retragem în august uh, fără să fie ajuns la un rezultat. Lucrurile se vor întâmpla gradual, așa prefer eu să văd lucrurile. Despre piraterie și infracționalitatea organizată. Da, asta, aceasta se întâmplă. Îmi pare rău pentru copiii care sunt implicați în asemenea activități, care sunt prinși în ele. După cum a spus și domnul amiral, este vorba despre o generație pierdută, care se, se aruncă în activități pentru care plătesc apoi un preț îngrozitor. După părerea mea, dacă mesajul nostru se va transmite în cadrul comunităților, și cred că el este consolidat la ora actuală la nivel de căpetenii, dacă ei doresc ca copiilor să fie protejați de o asemenea soartă, de soarta unui pirat capturat, atunci acești oameni trebuie să-și folosească influ- influența în comunitățile lor. Dacă acești copii sunt răpiți, îmi cer scuze, dar nu știu în ce măsură putem să analizăm fiecare caz. Este imposibil. Dar aveți dreptate în abordarea dumneavoastră largă. Da, este important să avem închisori. Dar principala problemă este tăierea finanțelor de la vârf. Cred că ne confruntăm cu o sarcină mai importantă. Să construim închisori doar pentru pirați, în țări în care există criminali mult mai răi, nu este, acest, aceasta nu este o politică realistă, pentru că nu dispunem de capacitate. Dacă dorim să avem un stat de drept în Somalia, acest lucru înseamnă că trebuie să creăm instituții judiciare, capacitate de anchetă, poliție și forme de încarcerare um, normale. Nu este vorba numai de piraterie, la urma urmei, în Somalia. Există, există violatori, există j, uh, hoți, jefuitori, criminali. Și pentru mine asta înseamnă stat de drept, să închidem pe toți, nu doar pe pirați. Cealaltă problemă. Uh, trasarea uh, fondurilor, urmărirea fondurilor. Există anchete destul de intensive în momentul de față. Fiecare om prins, fiecare pirat capturat, este o sursă de informație și astfel putem ajunge la condamnarea cu succes a unui cap. Știți foarte bine că nu putem improviza uh, procese doar pentru că cineva uh, considerăm că cineva finanțează activități infracționale. Este nevoie de anchete, trebuie să urmărim fluxul banilor într-o cultură în care banii sunt foarte greu de urmărit. Dar am făcut progrese în cadrul acestor anchete. Dar ele trebuie să se intensifice și trebuie să facem acest lucru în continuare. Cred că domnul Taylor a întrebat dacă există vreo legătură ideologică între Al-Shabaab și pirați și dacă este și vreo legătură financiară. S-ar putea. Dacă spunem că pirateria și Al-Shabaab sunt simptomele unui stat eșuat, um, acest lucru e evident. Mulți din oamenii ăștia se și cunosc între ei. Cum colaborează? e bine, asta depinde de circumstanțele de la fața locului. Pot să fiu de acord cu dumneavoastră, e foarte dificil să găsim dovezi, dar tot ce se poate. Al-Shabaab se finanțează din exportul de cărbune, de exemplu. Deci putem să ne punem întrebarea cine finanțează acest export de cărbune. și aceasta este o temă de discuție separată sau conexă, dar cu siguranță există colaborări la mai multe nivele și acest lucru se traduce și în politică. În viitor, va trebui să ne asigurăm că aceste simptome ale infracționalității organizate nu se vor transforma Uh, în, organizații, uh, de, de, uh, organizații criminale care vor pune stăpânire pe guvern. Deci aceasta este următoarea provocare pentru noi. Ați pus întrebarea legată de Al-Shabaab. nu vreau să fiu înțeles greșit. Când am spus că sunt în retragere, vreau să spun că atunci când presupunem că ne confruntăm cu o poziție militară, uneori nu e cazul. Asta am vrut să spun. În al doilea rând, avem semne că există un număr din ce în ce mai mare de oameni care uh, se asociază cu Al-Shabaab, indivizi și grupuri mici care uh, încearcă acum să se disocieze de, aceast- de, de aceste miliții. Deci există discuții serioase uh, cum putem să-i tratăm pe acești oameni. Nu trebuie să presupunem um, că Al-Shabaab va dispărea curând și de tot. Într-adevăr, sunt mai puțini acum, dar sunt încă puternici. Nu trebuie să-i subestimăm. Ați întrebat dacă trebuie să negociem cu ei, să existe negocieri de pace. Discreția este un element cheie în așa ceva. Orice grup, organizație care renunță la violență trebuie um, privită ca un partener de discuție. Aceasta este politica și trebuie să o aplicăm. Poate că acum ar trebui să ne gândim că dacă acești oameni vor să renunțe la violență și vor să fie integrați din nou în societate, după cum am spus mai devreme, există mulți oameni uh, implicați în Somalia. Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Există forme de comunicare. Acest lucru face chiar parte din cultura zonei respective. Deci nu m-ar mira să existe comunicare între organizații. Există însă și alți actori în Somalia, alți actori prezenți acolo. Nu este vorba doar de Uniunea Europeană și despre albii care își mângâie orgoliul că ajută Somalia. Există relații culturale și istorice între Somalia și lumea arabă, de exemplu. Ei au fost acolo cu mult înaintea noastră și vor fi acolo cu mult după ce vom pleca noi. Există o relație clară, lumea arabă este implicată și trebuie să avem foarte mare grijă la sugestiile lor și la faptele lor. Poate că se întâmplă lucruri despre care noi nu știm. Uh, așa cum ați descris și dumneavoastră. Um, În ceea ce privește finanțarea și nivelul acesteia, aș dori să fiu cât se poate de clar. Consider că există suficiente de multe fonduri, zicem, promise, angajate pentru dezvoltarea socioeconomică a Somaliei, atât bani europeni cât și din alte surse și fonduri. Și totuși, în, având în vedere condițiile actuale, dacă este să ne uităm pe proiecte și pe ce bani sunt alocați și având în vedere schimbările uh, de strategie, s-ar putea eventual să se ia în calcul o anumită realocare uh, a banilor, uh, a banilor. Nu zic numai bani de la Uniunea Europeană, poate și din alte surse de finanțare Anul acesta este un an arzător din punct de vedere politic și acesta trebuie să fie marcat și de măsuri puternice din punct de vedere social. Despre asta este vorba. Dacă dorim să reușim și să aducem securitate durabilă în Somalia, așa trebuie să acționăm. În ceea ce privește Somaliland, domnule Tanok, Ați marcat un punct și sunt de acord 100% cu ce ați spus. Asta este o situație pe care o întâlnim pretutindem. E greu, e greu de rezolvat o astfel de situație. Cred că aș lăsa Uniunea Africană să se ocupe de această problemă. Este o problemă foarte spinoasă, însă dacă este să ne uităm la Somaliland și la uh, liderii acestei, acestei, acestei stat sau acestei zone, trebuie să fim uh, conștienți de faptul că acțiunile lor arată cât de fragili sunt ei pe plan regional. Situația lor este foarte precară și cred că, din punct de vedere strategic și în interesul lor, uh, este tocmai ca Somalia, Somalia propriu-zisă, să fie un stat consolidat. Așa ar fi interesul lor. Însă cred că ă, se poate să se ajungă la o situație mai bună, tot așa de fragilă, dar mai bună, însă depinde mult de ce se întâmplă în Somalia. Și, de fapt, soluția este una mai vastă. E o soluție regională, nu legată strict de Somaliland. Nu trebuie numai Somaliland să spună ce vrea. Trebuie să, se existe, să ajungă la o soluție globală pentru regiune. Da, în ceea ce privește navele și prezența americană, nu eu sunt cel care e cel mai potrivit pentru a răspunde, poate domnul uh, contramiral. Dacă îmi permiteți, uh, S-a mai făcut o observație similară și despre Rusia ceva mai devreme. Pot să vă spun că conlucrăm foarte strâns cu americanii și efortul, rol de, efortul lor de luptă împotriva pirateriei este foarte intens, uh, desemnează nave, participă la coaliții, colucrăm cu ei, practic Uh, în mod cotidian și discutăm lucrurile acestea cu comandanții forțelor maritime de luptă împotriva pirateriei și pot să vă spun că ei uh, au uh, acțiuni care care, adică ni s-a spus eventual că ei nu ar respecta anumite principii, nu sunt de acord cu ce aluzii s-au făcut aici legate de, de, de operațiunile americane. Domnul președinte, domnul Kernov? Întreb, domnul Kirilov, întrebarea mea era următoarea. Există oare o tendință de scădere a atacurilor asupra navelor cu pavilion uh, american în urma operațiunii uh, pline de succes despre care am aflat. Este oare adevărat acest lucru? Există o tendință în acest sens? Este oare într-adevăr uh, uh, adevărat că atunci când, uh, când, când intimidezi obții și rezultate mai bune? Nu știu dacă pot să vă spun uh, uh, cu siguranță ce ne spuneți. Într-adevăr, uh, am, am văzut cazuri în care eh, indienii au încercat să descurajeze pirateria eh, în largul coastelor lor și, într-adevăr, eh, anumite acțiuni, să zicem, mai îndrăznețe descurajează pirații. Au existat operațiuni și în Marea Arabiei și în Mările de Sud poate că, într-adevăr, putem să spunem pe undeva că, într-adevăr, în funcție de pavilioanele uh, navelor, pirații se și comportă uh, în mod diferit. Însă să nu uităm că acești pirați nu sunt extrem de deștepți sau de instruiți. Pe ei interesează captura și nava. Uh, și pot să vă spun că uneori au atacat și nave de război, fără să-și dea seama în ultimele luni și au fost și surprins că au fost capturați de aceste nave de război. Este clar că pirații atacă ce văd și ce prind. Nu prea au ei timp să își aleagă navele de predilecție. Domnule Rondos, doreați să mai interveniți, însă domnul Geller și doamna Lozing. Domnul Rondos, ați spus o întrebare extrem de importantă legată de o acțiune comună de menținere a păcii unică sub egida ONU. Da, consider că dacă e să comparăm situațiile respective, există o multitudine de niveluri de răspundere Reprezentantul special al Secretariatului General al ONU se ocupă de partea politică. După câte știu eu, el nu are niciun fel de putere asupra părții militare care este gestionată de Africa, uh, Uniunea Africană. Nu are, de asemenea, niciun fel de putere sau prerogative legate de banii pentru dezvoltare. Asta ca să vă explic puțin uh, cum stă treaba cu, cu, cu ONU și cu mandatul uh, și rezoluția ONU aferente. Cred că am ajuns într-o etapă și, și de asta am și vorbit despre abordarea integrată. Am ajuns într-o, într-o etapă în care ne putem în, ne pune întrebarea dacă nu cumva Uh, nu se mai, trebuie să mergem dincolo de întrebarea pur filozofică cine se alătură cui și cine e de partea cui, ci trebuie să ne concentrăm pe lucruri cât se poate de concrete pe teren. Eu, în orice caz, așa văd lucrurile în acest moment. Însă consider că o să vină momentul și asta s-ar putea să vină, adică să se întâmple foarte curând, în care ne vom da seama că nu putem să sacrificăm viitorul unei țări pe altarul uh, unor lanțuri de comandă neclare. Cred că lucrurile trebuie să fie cât se poate de clare legate de responsabilități, domnul Geller. Da, așa ca o notă pozitivă uh, și tot în acest sens, haideți să vedem ce spune BBC-ul despre Somalia ieri seară spunea că Teatrul Național din Somalia se redeschide și că oamenii au venit să vadă piese de teatru și muzică locală la acest teatru redeschis. Iată, lucrurile se schimbă și o notă pozitivă. Și faptul că acest teatru se redeschide este cumva un simbol și arată că lucrurile se schimbă. Ați spus și dumneavoastră că orașul este plin de dinamism și, și de viață acum. Nu mă îndoiam de ce, de ce mi-ați spus înainte, dar numai ce am văzut această veste de la BBC și, și se confirmă. E adevărat că de multă vreme n-am avut astfel de vești bune din această țară, doamna Lusing. Mulțumesc. Aș dori și eu să continu continui față de cele spuse. Cred că e o neînțelegere. Eu n-am vorbit despre vârsta legală pentru răspunderea penală. Vorbeam de copii de 14 ani care sunt uh, tratați ca și adulți. La procesele de la Hamburg uh, s-au, au, uh, au fost condiții de detenție rasiste, pur și simplu, pentru acești copii care n-au nimic de a face cu statul de drept. Și mi închipui că în uh, Regatul Unit uh, nu avem aceleași condiții pentru infractorii de 14 sau 40 de ani. Domnule Amiral, domnule Rondos, doriți să adăugați ceva? Nu? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi mai ales uh, domnul Rodos care s-a întors din această călătorie. Sesiunea nu a fost extrem de interesantă și eforturile UE în regiune sunt intense și arată ce ambițios a fost statul de la Lisabona în ce privește politica de securitate și abordarea globală. Reformele în acest sens trebuie să fie continuate, să fie optimizate, raționalizate, cooperarea cu celelalte entități și actori multilaterali trebuie să continue. Iată de ce îmi doresc ca împreună cu dumneavoastră să continuăm uh, acest ciclu de consultări uh, aprofundate, uh, regulate, și, într-adevăr, regiunea Cornului Africii și poate și împreună cu Sahelul, care este o regiune tot așa de mare interes pentru Uniunea Europeană, să continue să ne preocupe, având în vedere că este un teatru de operațiuni atât de mare și important pentru UE. Ați venit aici și ne-ați spus că veți mai reveni pentru a ne împărtăși ultimele evoluții uh, cu noi, parlamentarii, care unii dintre noi suntem foarte implicați în aceste regiuni. Vă mulțumesc foarte mult. Continuăm în această dupămasă masă cu un debriefing legat de operațiunile NATO în Libia anul trecut. Domnul director al operațiunilor NATO de la, uh, aici de la Bruxelles va fi prezent în această dupămasă. masă. Mulțumesc!